Bună ziua, colegi. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este declarația Comisiei cu privire la alegerile în Parlamentul European din 2014. Vreau să vă amintesc că la această dezbatere nu este prevăzută o procedură catch DI. Vreau să-i dau cuvântul comisarului Șemeta. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Alegerile în Parlamentul European sunt întotdeauna un moment extrem de important pentru Uniunea Europeană și alegerile din 2014 vin într-un moment extrem de critic. Comisia a susținut uh, orice efort uh, al Parlamentului pentru a-și spori legitimitatea. Acea